Doamnă președintă a Republicii Insulelor Marshall, domnule președinte al Comisiei Europene, domnul ministru dalli stimați colegi, acordul de la Paris a fost o realizare istorică a comunității internaționale. Primul angajament cu adevărat global care abordează